corecturi sunt considerate adoptate dacă în decurs de 24 de ore nu există o solicitare din partea unui grup politic sau un, unui număr de 40 de membri